Okay, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, să sperăm că vor veni în sală mai mulți membri. Vreau să urez bun venit tuturor la această mini-audiere în ceea ce privește regulamentul privind serviciile portoare, accesul pe piața serviciilor portoare și transparența financiară a porturilor. Avem trei vorbitori distinși astăzi, alături de noi cinci. Domnul Richard Bird, care aparține de UK Major Ports Group, Stefano Bonaldo, credeam, din partea autorităților portoare din Veneția. Știm că fostul președinte era Paolo. După aceea l avem pe domnul Victor Schoenmakers, din portul Rotterdam. Nu se poate face nimic în ceea ce privește porturile în Europa fără să ne ocupăm și de Rotterdam. O mai avem pe doamna Analina McKayley din partea Asociației Finlandeze a Porturilor și domnul Jean-Claude Terrier din portul Marsilia. Structura este puțin diferită. Ce facem de fapt astăzi? Uh, Vom auzi un vorbitor, apoi urmează o rundă de întrebări și răspunsuri pentru vorbitor, ci vom lua unul câte unul. În primul rând, Richard, te rog pe tine să începi. Ce îmi place cel mai mult la Richard când a venit mi-a zis că eu cred că ești foarte strict cu ciocanul și îmi place să am o asemenea reportație. Richard, 5 minute din partea UK Major Ports Group. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau să felicit această comisie pentru că a organizat această audiere. Cred că e minunat să avem oportunitatea de a discuta despre poziția porturilor în ceea ce privește acest regulament. E păcat că nu am avut consultări mai îndelugate în ceea ce privește această propunere legislativă. Ce voi face în cele 5 minute? Vă voi spune ce se întâmplă în uh, Regatul Unit, pentru că noi avem un fel diferit de operațiuni în porturile noastre și apoi voi încerca să răspund la întrebările adresate de raportor, dar sper că le vom putea extinde în discuțiile ulterioare. Regatul Unit este cel mai mare sector portuar în Uniunea Europeană, ținând cont de tonaj și numărul de porturi, avem 120 de porturi comerciale, 44 fac parte din rețeaua TNT, deci suntem puternic afectați de acest regulament. Porturile sunt uh, private sau sunt uh, administrate de entități private. Acestea operează ca afaceri E o politică guvernamentală a Regatului Unit care a fost folosită până acum și anume acestea operează fără subvenții, de aceea trebuie să existe o competență competitivitate puternică între ele. Aceștia au o contribuție mare la economia Regatului Unit. Am făcut niște studii recent din care am arătat că se ocupă cu 95% din comerțul internațional. Sunt de asemenea foarte importante pentru sectorul energetic, dar și în ceea ce privește ocuparea și PIB-ul Cam uh, peste un procent din întregul PIB din Regatul Unit vine din sectorul portuar. Nu prea vedeți detaliile pe această hartă, dar cred că vă arată că, în funcție de volum, avem foarte multe porturi în diferite părți ale țării. Majoritatea se află dintre acest, dintre acestea se află la cam la 100 de kilometri unele de celelalte, există o competiție foarte mare între ele. Și de aceea e foarte important și și-a pus accentul asupra felului în care s-a dezvoltat sectorul. Avem o industrie actualizată cu investiții înalte, uh, un studiu ne-a arătat că se investesc cam 400 de milioane de euro pe an în acest sector. Productivitatea e foarte bună, se află undeva la 40% peste media din Regatul Unit. De asemenea, relațiile industriale sunt foarte importante și performanța de mediu și de siguranță e foarte bună. Departamentul pentru competiție în 2010 a analizat porturile și a spus că din punct de vedere al competiției lucrurile merg foarte bine să vedem cum, ce credem noi despre acest regulament. Sprijinim principiul de a ne adresa oricărei erori pe piață și de asemenea consolidării productivității și competiției. Însă ne îngrijorează faptul că acest regulament ar putea să intervină și să afecteze și acele lucruri care merg bine pe piață, de exemplu Uh, în capitolul 2, în ceea ce privește dispozițiile pentru piață, s-ar ajunge la o birocrație crescută și ar fi afectate structurile de, din piața muncii existente. Apoi există o neclaritate atunci când porturile se ocupă ele însele de servicii, așa că capitolul 3 ar putea să intervină asupra negocierilor între porturi și utilizatori. Porturile nu ar mai putea să opereze ca niște afaceri comerciale. Apoi, în ceea ce privește taxele cu infrastructura, și aici e un anumit nivel de incertitudine, se creează un nou nivel de povară administrativă. Ne dorim să existe o competiție bună și eficiență, însă această propunere este mai degrabă o cămașă de forță care va duce la costuri și neclaritate. Va fi mai greu să atragem investiții. De aceea noi ne dorim ca acest regulament să fie retras sau discuția să fie suspendată, astfel încât să avem mai mult timp să vedem exact care va fi impactul asupra achizițiilor publice, a regulilor existente în acest domeniu și de asemenea și în ceea ce privește ajutoarele de stat. Propunerea nu trebuie să le afecteze pe porturile cele mai performante din um, Uniunea Europeană. Mi-au rămas 10 secunde să răspund la întrebările raportorului. Îmi cer scuze, un răspuns foarte scurt. În ceea ce privește accesul pe piață, nu credem că dispozițiile în acest sens sunt relevante pentru porturile din Regatul Unit care operează pur comercial. În ceea ce privește operatorii interni, articolul 9, credem că legislația e mult prea restrictivă pentru acest domeniu. Taxarea, nu credem că există un echilibru potrivit în regulament. Pe, pe, o, pe o piață competitivă nu ar trebui să existe astfel de dispoziții. Porturile private, cred că e ceva specific pentru Regatul Unit. Vrem să vedem ce fel de excepții pot să existe în acest regulament și trebuie să se țină cont de ele. Însă noi considerăm că ar fi mai bine ca acest regulament să fie retras, să avem o discuție bună și să o luăm de-a capăt. Apoi, în ceea ce privește organismul de supraveghere, noi credem că suntem bine acoperiți, că avem uh, Departamentul de Transport și Oficiul Comerțului în Regatul Unit. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările. Mulțumim foarte mult, Richard, și acum vom trece la întrebări. Întâi raportorul și apoi orice membru dorește să pună o întrebare să, ridică, să ridice mâna. Domnule Fleckenstein, aveți vreo întrebare pentru domnul Bird? No, not yet. Well, very good. Has anybody else any... Nu, nu, încă foarte bine. Atunci o scurtă observație. Give me an observation as well. Sau o întrebare și o observație. Pe scurt, cred în ceea ce privește porturile private că trebuie să facem o diferențiere între taxe și ce să, mai ales în ceea ce privește taxele și uh, tarifele mai ales, între cele în care uh, intră bani publici și cele care se desfășoară pur uh, privat. Apoi, încă ceva. Un monopol este destul de supărător pentru utilizatori, drept pentru care pe ei nu i interesează foarte mult dacă este un monopol privat sau public. Deci trebuie să luăm ambele lucruri în considerare din acest punct de vedere. Werner, Mr. Kuhn. Danke, Herr Vorsitzender. Mich würde Domnul Kuhn. Uh, m-ar interesa pe mine uh, cum sunt organizi, organizați uh, piloții în, uh, în cazul dumneavoastră. Este un serviciu public uh, pilotajul sau unul uh, privat? Apoi realimentarea vaselor, navelor, cum are ea loc, investițiile în, în, domeni, în domeniul public, sunt ele uh, separate clar de investiții private, pentru că atunci când este vorba de o formă mixtă în care avem un port public, dar există parteneriate public-private, astfel încât să existe și uh, investiții private. Mă interesează dacă există o separare. Domnul Bradburn. Uh, <clears throat> thanks, Brian. Uh, um, Mulțumesc, Brian. O întrebare foarte simplă. Cred că domnul Bird a făcut aluzie la ea. Uh, într-una din, într-unul dintre diapozitive. Uh, oare am dreptate să presupun, și aș dori aici o confirmare, că în orice caz, indiferent de uh, propuneri și de această directivă, porturile Regatului Unit uh, se supun uh, legilor uh, concurenței europene? Uh, mulțumesc. Altcineva înainte să pun eu o întrebare? E bine, atunci întrebarea mea pentru Richard uh, este legată de porturile private și de transparența financiară. Oare porturile din Regatul Unit uh, consideră că există vreo problemă cu uh, propunerile legate de transparența financiară, având în vedere dificultățile legate de competitorii uh, dumneavoastră care pot să știe ce sume percepeți pentru un serviciu sau altul? Iar apoi, uh, încă un comentariu înainte să dispară doamna care servește ceaiul. Cafea, spune domnul președinte, o să risc să iau o cafea. Mi-am uitat și pliculețul cu ceai, dar oare pot să primesc niște lapte? Celălalt comentariu. Ați fost uh, ferm în ultimele 30 de secunde când spuneați că ați simțit că această propunere ar trebui să fie respinsă cu totul. Uh, puteți să ne dați niște uh, amănunte de ce credeți asta? Pentru că, după părerea noastră, aceasta este opțiunea nucleară. Uh, Uneori e bine să fie folosită, dar îi vedeți pe tipul aia de acolo, din dreapta. Eh, e bine, eh, e clar că dacă am optat pentru această eh, variantă, ar trebui să le instalăm niște monitoare cardiace. De ce credeți așadar că ar trebui respinsă această propunere cu totul? Domnul Bird, mulțumesc, domnul președinte. Mi s-a spus în multe feluri, dar ca și fi cel care declanșează un uh, război uh, nuclear, e bine, aceasta este o premieră. O să iau în ordine întrebările, apoi uh, și încep cu observațiile domnului raportor. Domnul Fleckenstein a făcut niște distinții foarte bune între situațiile în care porturile sunt finanțate doar din bani publici sau din bani publici și privați. În ceea ce uh, privește Regatul Unit, uh, uh, porturile noastre sunt finanțate din bani privați, folosim foarte puțin bani publici pentru scopuri specifice. De obicei, acestea sunt scopuri de mediu, încercăm să încurajăm traficul pe mare și uh, pe calea ferată, mai degrabă decât transportul uh, rutier. De asemenea, folosim banii pentru um, scopuri regionale de finanțare, în principiu. Dar uh, afacerea în sine este finanțată din bani privați. Aici răspund și la întrebarea legată de monopolul, pentru că e clar, dacă te afli într-o poziție de monopol, finanțat din bani publici sau privați, asta nu contează, e clar că e posibil să existe un abuz. În Regatul Unit avem o structură care permite însă existența concurenței și asta uh, din perspectiva uh, observațiilor legate de autoritățile de supraveghere care au făcut un studiu elaborat acum câțiva ani în legătură cu acest subiect. S-ar putea să apară întrebări în legătură cu um, monopolurile individuale, însă autoritățile uh, pentru concurență tocmai de asta există, să abordeze astfel de uh, probleme și să facă față plângerilor dacă acestea apar. Domnul Kuhn a întrebat uh, în legătură cu serviciile de pilotaj din Regatul Unit. Piloții noștri uh, invariabil sunt implicați direct, eh, sunt angajați direct de către eh, port, fie ca angajați ai portului, fie ca eh, liber profesioniști contractați în mod direct de către port. Acestea sunt cele două opțiuni. Nu avem o situație în care să avem o companie de pilotaj care să își ofere serviciile. Trebuie să spun că piloții noștri sunt îngrijorați de această propunere. Cu siguranță nu sunt singuri s-ar putea ca această idee să fie una recurentă și să tot apară pe măsură ce avansăm. Am răspuns practic domnului Fleckenstein uh, în raport cu această chestiune. Apoi întrebarea domnului Bradburn. Da, aveți absolută dreptate. Porturile Regatului Unit uh, sunt uh, guvernate de uh, dreptul concurențial general al Uniunii Europene. De asemenea și uh, de dreptul care vizează uh, concesiunile sau uh, achizițiile publice. Aceste dispoziții uh, care vizează concesiunile, conform noi directive legate de concesiune, se vor uh, aplica porturilor uh, um, Regatului Unit care depășesc un anumit prag. E o schimbare majoră pentru porturi, nu doar în Regatul Unit, ci în general. Această directivă nu este încă aprobată, nu a fost aprobată în finalitate, dar ea va avea, uh, în totalitate, dar ea va avea un impact major pentru noi. Știu că mulți dintre colegii noștri din uh, cadrul circuitului portuar uh, din Regatul Unit vor fi gata să analizeze toate implicațiile pentru porturi înainte să înainteze propuneri cu privire la serviciile de reglementare pentru că uh, serviciile vor fi și ele acoperite prin directiva uh, privind concesiile, așa cum uh, recunoaște și capitolul 2. Domnule președinte, întrebările dumneavoastră de la sfârșit, mai întâi în legătură cu transparența. Cred că, din perspectiva Regatului Unit, probabil aceasta este uh, partea din regulament cu care avem cel mai puține probleme. Avem probleme legate de redactare și așa mai departe, însă principiul deja se regăsește în dreptul comunitar, în raportul uh, care, uh, în, în directiva care vizează um, cerințele de raportare cu privire la transparență. Respectăm și standarde internaționale. Apoi, în ceea ce privește ajutoarele de stat, uh, e nevoie pentru acestea uh, de respectarea anumitor dispoziții. Uh, și aici, noi ne-am dorit ca anumite dispoziții să fie păstrate în orice posibilă reanalizare a regulamentului. Iar apoi, în ceea ce privește ultima întrebare, cea nucleară, e bine, cu siguranță am prefera mai degrabă Uh, să avem un regulament pentru a începe uh, toată această dezbatere. Sunt chestiuni care uh, sunt discutate într-o manieră deschisă și constructivă. Avem o experiență pozitivă a unui astfel de dialog cu prietenii noștri din cadrul Comisiei. Uh, cred că am putea găsi uh, o soluție care să ia în considerare uh, imensa varietate a porturilor și a practicilor portoare din Uniunea Europeană. E evident că avem cu toții uh, poziții uh, diferite și veți afla asta ascultându-și pe ceilalți experți. Această propunere uh, specifică ni se pare că este un fel de cămașă de forță, însă discuția merită purtată pe mai departe. De aici provine și soluția nucleară. Domnul președinte, mai doreați să uh, întrebați ceva, uh, uh Knut, dar uh, mă țineți în loc. Um da, pe scurt, doar un singur punct. Cred că suntem cu toții de acord. Putem discuta ce fel de criterii uh, pot fi stabilite la transparența prețurilor, dar bineînțeles concurența între porturi trebuie să fie posibilă. Trebuie să existe posibilitatea ca prin uh, diferite oferte să mai inviți, uh, inviți uh, o companie să vină în portul tău, de exemplu. Nu putem să punem capăt concurenței între porturi. Nu poate să fie sensul acestei directive. Mulțumesc. Nu știu dacă vrei, Richard, să răspunzi la asta. Da, vreau să spun doar că sunt de acord, e un aspect esențial. Din păcate, capitolul 3 din regulament uh, interferează cu uh, acest uh, curs comercial normal, ceea ce nouă ni se pare critic. Domnul uh, președinte, și noi credem asta, bineînțeles, bineînțeles. Uh, mulțumim, uh, Richard. Acum ne îndreptăm spre Veneția. Paolo, din păcate, nu a putut fi alături de noi. Prin urmare, a fost trimis cineva care este mult mai arătos decât Paolo. Este vorba despre Stefano Bolando din partea autorității portoare a portului Veneția. Aveți cuvântul pentru 5 minute. Signor Președinte. eu eh, nu sarò... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu la fel de succint ca și antevorbitorul meu. Am să încep direct cu subiectele importante pentru audierea de astăzi. Este vorba de transparența financiară și uh, serviciile portoare. Conform, din punctul meu de vedere, nu putem discuta acest subiect dacă nu prevedem contextul în care vine acest regulament. Este vorba de contextul financiar, dar și cel juridic. Dacă vorbim despre economie, la nivel mondial, Uh, și la nivel european au loc două fenomene. Pe de o parte, se creează alianțe uh, um, pentru a face economii de scară și, pe de altă parte, se extind piețele. Și asta pentru a se crea o și mai mare concurență între porturi Acestea sunt elementele importante din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește domeniul juridic, nu putem uh, nega faptul că această propunere de regulament corespunde cadrului juridic prevăzut de către tratatul de la Roma din 1957. Era vorba de o comunitate economică. Din punctul nostru de vedere, această propunere de regulament este importantă pentru că se stabilesc reguli de joc egale pentru toată lumea și nu putem să evităm asta. Și asta se poate face și, în plus numai la acest nivel european. Ajung cu asta la miezul uh, regulamentului. Pot să vă dau exemplul Italiei. Situația este uh, reprezentată în acest uh, tabel. Vedeți domeniul maritim și um, uscatul. Uh, pe pământ, uh, porturile au foarte puține competențe. Vedeți ce este închis la culoare. Tot ce, are, ce, tot ce ține cu de port și de mare ține de uh, port. Noi considerăm că ar fi necesar ca regulamentul propus să ofere posibilitatea de a extinde acele domenii în care este vorba de competența conducerii portului, astfel încât și guvernanța să fie îmbunătățită și, în plus, să se crească competitivitatea. În ceea ce privește serviciile care urmează să fie incluse, s-a pus și o întrebare în acest sens, suntem de părere că toate serviciile ar trebui să fie introduse în regulamentul general în ceea ce privește um, piața internă. Pentru noi uh, n-ar trebui să existe niciun fel de um, excepție aici. Apoi considerăm că este corect să se, uh, a, dor, să se găsească o definiție la nivel european. Um, care apoi ar urma să fie adaptate la nivelul uh, național. Deci reguli internaționale cu aplicare și adaptare națională. În cazul nostru, în Italia, asta poate să ne ajute să punem în um, practic aceste 4-5 puncte enumerate. Dorim să nu se facă o diferență între infrastructura maritimă și uh, infrastructura portoară. La ora actuală, în propunerea Comisiei, există ceva ce nu există deocamdată la nivel uh, juridic acum. Pasagerii sunt văzut ca marfă. Bine, poate um, exprimarea este un pic dură, dar pasagerii ar trebui să uh, fie uh, supuși unei taxări, la fel ca și marfa. Cel mai important lucru este că se vorbea despre transparența taxelor, a prețurilor, a remunerațiilor și s-a vorbit și despre modul în care acestea pot fi um, conciliate cu competitivitatea. În Italia, ceea ce nu există este ca prețurile și remunerațiile să fie stabilite pe baza uh, plafonului Și următorul element, unde cred că nu sunt de acord uh, cu uh, ceilalți uh, prezenți aici, este rol, rolul organului de supraveghere. În același sens al regulilor egale pentru toți, este un um, organism care nu ar trebui să lucreze la nivel național, ci la nivel european cu filiale naționale. Este o politică comunitară și, drept urmare, ar trebui să fie uh, Uh, impusă de nivelul uh, european. Ar fi similar cu așa numitul Federal Maritime Commission din uh, Statele Unite, Comisia Maritimă Federală. Și aici se pune problema pieței. Imaginile le veți avea la dispoziție. Îmi cer scuze dacă am intrat în prea multe detalii. Mulțumesc, spune președintele dacă aveți întrebări către domnul Bonaldo. Domnule Fleckenstein. Da, o singură întrebare. Ați vorbit despre organismul de supraveghere și ați spus că nu ar trebui să fie național, ci la un nivel mai, mai înalt. Întrebarea mea este următoarea. Până acum, aplicarea acestor regulamente era supravegheată de către Comisie și de către statele membre, care sunt și răspunzătoare pentru asta. De ce avem nevoie de, atunci de un uh, organ de supraveghere pentru acest lucru. Da, poate să fie un, uh, un loc de contact pentru plângeri și așa mai departe, asta înțeleg. Dar celelalte părți mi se pare uh, în plus, pentru că există comisia, există statele membre. Nicăieri nu am creat um, un organism care să, supraveghere, să supravegheze numai un singur regulament. Domnule Bradburn, vă rog. Da. Mulțumesc. Dacă am înțeles bine din traducere, ați, v-ați referit la o concurență gestionată. Nu știu la ce vă referiți prin asta. Pentru că dacă spuneți asta, mi se pare că ceea ce solicitați este uh, o, uh, un control al procesului concurenței. Din punctul meu de vedere, când ai concurență, ai concurență. Fie că este vorba de porturi individuale sau uh, despre porturi din țări diferite. Eu aș crede că ultimul lucru ce trebuie făcut este să gestionezi concurența. Concurența se bazează pe piață. Doamna Meissner, ghezine. Mulțumesc. Da, două întrebări. Una, se poate Uh, să fiți cât se poate de de acord cu această propunere? Mie așa mi s-a părut. Uh, și este important acest lucru și pentru noi, cum văd porturile uh, aceste elemente și ce le dă dureri de cap și ce nu. Și apoi, pentru că v-ați referit la asta, ați spus că ar fi nevoie de un um, organ de supraveghere la nivel european, similar cu cel din Statele Unite considerați că ar trebui să fie vorba de un organism care să meargă și dincolo de supravegherea pur și simplu acestui um, regulament? Mulțumesc. O întrebare. Nu știu dacă am înțeles uh, bine, dar um, nu sunt sigur dacă considerați că această propunere nu merge suficient de departe? Considerați că mărfurile ar trebui să facă parte din uh, acest pachet? Este ceva ce ne uimește. Fie că sunteți pentru uh, handlingul de marfă care să fie inclus sau nu, da, bun, dar nu înțeleg cum se poate avea un pachet portoar cu atâtea lucruri care nu sunt incluse. Știm care este motivul um, pentru asta. Putem avea de-a face cu două revolte deodată în Parlament, trei cred că ar fi cam mult. Dar credeți că mărfurile ar trebui să fie reincluse? Îmi cer scuze, domnul Cumuțacos, înainte să vă dau înapoi cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc. Am două întrebări. În primul rând, considerați că noul regulament care se discută la ora actuală Bun, considerați că vorbitorul rea. Prima întrebare. Considerați că regulamentul cauzează o um, gestiune mult prea uh, complexă? Ce părere aveți despre asta? Crește acest regulament povara administrativă sau o, o, o ușurează? Apoi o a doua întrebare. Bun. A doua întrebare. Cu acest nou regulament, credeți că porturile europene vor fi pregătite în așa fel încât să uh, poată face față unui flux mai mare de trafic? Și credeți, credeți că vor putea să facă fa- față unor um, transporturi mai mari, de exemplu? Pe scurt, vă rog să răspundeți la întrebări. Grazie delle domande, eh, cercherò di rispondere nell'ordine in cui mi sono state fatte, anche se alcune Mulțumesc. Am să încerc să răspund pe rând la aceste întrebări, chiar dacă unele se repetă. În primul rând, în ceea ce privește acest uh, organ de supraveghere, poate că nu am fost suficient de clar. Este vorba de. Pentru a răspunde la întrebarea domnului Fleckenstein, de faptul că fiecare țară, bineînțeles, gestionează lucrurile în ceea ce privește contracte și concurență. Problema este că, având în vedere această structură heterogenă la aplicare în statele membre individuale, și având în vedere faptul că anumite că statele membre aplică regulamentele după propriile lor interpretări și moduri uh, și tradiții, să spun așa, asta poate duce la diferențe, uh, de exemplu, față de Europa de Nord. Uh, cei din Nord sunt orientați către piață, cei din Sud mai puțin. Și asta pur și simplu din cauza sistemelor diferite din țările respective. Și acestea aplică același regulament, doar că asta ar putea duce la rezultate diferite. Am să vă dau un exemplu. Când are loc un litigiu la aplicarea unui regulament între două state de frontieră, să spunem Italia și un stat vecin, dar în care pur și simplu porturile sunt administrate altfel. Asta poate duce la diferențe care țară uh, decide apoi că, rezulta, că regulamentul trebuie să se aplice ca în țara A sau ca în țara B. De aceea cred că trebuie să existe un nivel european, nu trebuie neapărat să fie o birocrație suplimentară. Pur și simplu ar trebui să existe posibilitatea unui control comun, astfel încât să se uh, asigure reguli comune pentru că dacă nu, întotdeauna țările vor interpreta lucrurile în mod diferit. Din punctul meu de vedere, nu există o soluție simplă în acest sens. Sper că v-am răspuns la întrebare cu asta și sper că i-am răspuns și domnului Bradburn referitor la acest organism de gestiune. Apoi, în ceea ce privește gestionarea concurenței, Este o prioritate a instituțiilor europene și ține și de politica TNT. Se încearcă uh, să se aducă pe calea cea bună dezvoltarea economică. Dacă încercăm să exercităm un oarecare control, care merge dincolo de piață, putem garanta asta așa. Domeniul maritim are uh, obstacole de acces. Sunt uh, condiții care nici nu permit competitivitatea. Competitivitatea unor uh, structuri și porturi care, de exemplu, sunt prea mici sau nu au caracteristicile necesare pentru a se afirma pe piață, ceea ce înseamnă că rămân excluse în uh, vor fi excluse în beneficiul altora și asta nu poate să fie cea mai bună soluție. În ceea ce privește ultima întrebare pusă de către domnul președinte, sunt de... Era vorba de întrebarea dacă ar trebui să se introducă marfa înapoi în regulament sau nu. Este o poziție principială când spunem toate serviciile cad sub incidența documentului, uh, actului normativ principal. Și dacă pornim de la acest principiu, nu putem face derogări. Nu există suficientă voință pentru a uh, include uh, toate elementele le ultime pardon, domande che mi sono state poste e... Îmi cer scuze, spune vorbitorul, mai aveam o întrebare. Asta nu înseamnă că acest regulament înseamnă neapărat mai multă povară administrativă. Această, acest organism de supraveghere nu ar trebui să fie văzut ca ceva ce uh, crește uh, povara administrativă. În unele porturi lucrurile funcționează foarte bine, în altele mai puțin. Este un regulament european, deci eu cred că ar trebui să uh, nu mai avem perspectiva națională, ci să avem perspectiva europeană și să vedem care ar putea fi consecințele. Da, englezii, de exemplu, ar putea să spună noi nu avem nevoie de asta, pentru că funcționează bine sistemul la noi. În alte țări, Poate că e nevoie de o mai bună gestionare și de um, proceduri uh, mai apropiate, astfel încât să se asigure concurența. Mulțumesc! Ronaldo, next we go. Vă mulțumim, domnule Bonaldo, și acum trecem la portul Rotterdam și l avem pe domnul Victor Schönemakers. Aveți 5 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu o scurtă privire de ansamblu în ceea ce privește importanța portului Rotterdam. Cred că toată lumea știe că e o mare valoare europeană. Avem uh, un trafic de aproape 442 de milioane de tone pe an, ceea ce înseamnă că suntem cel mai mare port din Europa. Investim mult, suntem un jucător economic global și uh, sunt, avem o mare importanță și pentru economia olandeză, dar și pentru cea europeană. Un punct central pe care vreau să-l ating e următorul. Reglementarea acestei industrii în felul în care s-a propus aici e ceva la ce trebuie să fim foarte atenți. Este un lucru foarte important. Trebuie să facem un pas spre, spre așa ceva fără să știm cum funcționează de fapt lucrurile și așa ceva poate să fie foarte periculos. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, poziția noastră ca autoritate portoară. Suntem un uh, actor economic global, avem o răspundere în ceea ce privește aspectele de mediu înconjurator, dar și în ceea ce privește integrarea societală a portului Rotterdam în mediul direct. Acum uh, două săptămâni am fost definiți ca fiind un motor de creștere, sunt total de acord cu acest lucru. Uh, în Rotterdam avem o abordare care este definită pe baza unei abordări um, axate pe mediul de afaceri. Încercăm să promovăm o creștere a economiei, însă fără să ne folosim de fonduri private. Și cred că așa ajung la punctul cel mai important din regulamentul propus și anume un um, teren de acțiune egal E foarte important pentru Rotterdam ca acest punct să fie dezvoltat în Europa, poate chiar în legislație, astfel încât să reușim să scăpăm de sistemele de sprijin guvernamental care nu fac decât să afecteze nivelul de competiție în ceea ce privește porturile europene. Iarăși ceva specific, dar probabil și generic în ceea ce privește regulamentul. Articolul legat de transparență, când acesta va fi pus în aplicare, cred că ne va ajuta foarte mult ca până la urmă să fie foarte clar cum arată ajutorul de stat în Europa și cred că se va ajunge la acest um, teren egal. Apoi, porturile private nu ar trebui să fie excluse din regulament, ca răspuns la întrebarea raportorului, pentru că dacă vorbim de șanse egale, e nevoie și de un sistem juridic armonizat și nu de diferite sisteme europene pentru diferitele porturi europene. Și din nou s-a menționat să nu uităm ce putere are industria pe șantierele navale. Am văzut recent diferite alianțe și ce înseamnă acestea. Închipuiți-vă un port în esența sa care este fixat în locul în care se află, uh, un serviciu poate să-și mute navele, dar portul nu se poate muta. De aceea avem nevoie de mai multă putere pentru a ne putea asuma rolul cuvenit pe piața globală. Ca un rezumat, porturile și Rotterdam, care face parte din sistemul portuar, vrea să respecte regulile tratatului, însă nu ne dorim un sistem prescriptiv. Nu ne dorim să existe niciun fel de autoritate de supraveghere sau orice altceva de acest gen. Noi suntem foarte bine reglementați în Olanda prin legea privind uh, competiția și în același timp ne-am organizat procesele de consultare cu clienții noștri și există procese care există, care pot, la care se poate apela dacă există vreun fel de conflict și ajung astfel la domeniul de aplicare al regulamentului. Noi suntem pentru libertatea de a oferi servicii. Credem într-adevăr în competiție și ne-am dorit să ne menținem poziția de competitivitate. Însă orice se întâmplă la acest nivel trebuie să fie nediscriminatoriu și transparent. Acest lucru e foarte clar și foarte logic. Și mai mult, cum arată taxele de infrastructură în Rotterdam? Cum arată acest proces? Am explicat deja că noi avem un puternic spirit antreprenorial, suntem într-un contact uh, constant cu clienții noștri, cu utilizatorii noștri, avem un fel de platformă în Rotterdam, ne întâlnim unii cu ceilalți, avem runde de consultații în fiecare an în care discutăm. Toate acestea se întâmplă pe baza transparenței, dar nu doar la nivel individual, pentru că vă dați seama așa ceva ar fi foarte greu, ci facem acest lucru și pe baza uh, unor rapoarte anuale foarte profesioniste și aprobate. Acestea constituie o bază foarte bună de discuție a taxelor. Apoi, la sfârșit, dacă cineva mai are o plângere sau orice altceva, poate să se adreseze curții și acolo există legislația în domeniul competenței, implementat, noi considerăm că avem toate elementele de care e nevoie, iar un sistem de supraveghere nu ar face decât să ducă la birocrație și ar duce la niște probleme legislative destul de grave în ceea ce privește detaliile. Vorbim de o industrie aflată în competiție, așa că acest sistem s-ar putea folosi, se poate folosi pentru a îmbunătăți poziția pe piață, cel puțin așa considerăm noi. În final, ar fi păcat dacă cu această propunere care vorbește de liberalizare, armonizare, de șanse egale, cu atunci cu acest sistem de supraveghere, de fapt, ne-am întoarce în timp și am suprareglementat ceva ce nici nu are nevoie de reglementare. În concluzie, ne dorim să respectăm principiile din tratate, dar noi nu ne dorim să ne aflăm într-o cămașă de forță juridică, să se ajungă la o concentrare a puterilor pe piață la nivel global. E neapărat nevoie să acordăm mai multă putere porturilor, astfel încât acestea să facă față provocărilor viitorului și, de asemenea, să jucăm un rol pe o piață internațională competitivă. Pentru că portul Rotterdam e important nu doar pentru Europa, ci și la nivel global. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, am trecut puțin, am întrecut puțin timpul, cu două minute n-am nicio problemă, dar opt minute deja e cam mult, așa că îi rog pe următorii vorbitori să își restrângă intervențiile. Domnule Fleckenstein, aveți cuvântul. Dacă v-am înțeles bine, Dumneavoastră spuneți că nu ar trebui să existe o consultare cu utilizatorii, și că nu trebuie să existe autoritate unde să se adreseze plângerile, de exemplu. Dacă v-am înțeles bine, ne-ați spus, noi avem deja toate acestea și nu ne dorim să existe o nouă formă de organizare prin intermediul bunei unui, noi act, unui noi, nou act legislativ care să schimbe totul sau ceva în această direcție. Uh, și atunci nu vă prea interesează că există această consultare. Important e că există această autoritate, că este funcțională și că nu există niciun motiv pentru care să schimbăm starea de fapt. Da, pe timpul consultărilor noastre trebuie să ajungem la o formulare rațională în acest sens, pentru că ne-ați spus, e ceva ce merge bine, ceva avem și, ce avem și nu vrem să distrugem, din potrivă. Domnul Zoribi are cuvântul. No. Mă Mulțumesc, domnul președinte. Eu aș avea mai multe chestiuni de abordat, mai precis trei. Am putea să ne întrebăm, în primul rând, în legătură cu analiza de impact a Comisiei, care uh, indică că 70% dintre utilizatori sunt mulțumiți. Oare ne, e necesar uh, să mai procedem la o reformă astăzi, în aceste condiții? Apoi, în ceea ce privește prestatorii de servicii din cadrul porturilor. Uh, nu ați abordat această problemă. După părerea dumneavoastră, liberalizarea pieței uh, și deschiderea spre concurență uh, ar putea să jeneze prestat Uh, prestarea de servicii din perspectiva calității și din perspectiva siguranței maritime, iar apoi dacă printre prestatori există uh, uh, mai multe categorii, cum faceți dumneavoastră diferența între piloți, între cei care manevrează navele și așa mai departe? Veți distinge între aceste categorii de prestatori de servicii pentru buna funcționare a porturilor? pentru că e clar că sunt anumite măsuri care trebuie luate tocmai pentru acest motiv. Apoi, în ceea ce privește transparența, care sunt actorii care uh, se regăsesc în această conferința tarifelor pe care ați uh, evocat-o atunci când stabiliți uh, deci uh, prețurile. Cine tranșează în cele din urmă lucrurile pentru a ajunge la un acord toți actorii implicați? În ceea ce privește transparența, sunteți de acord cu posibilitatea de a merge încă și mai departe în acest domeniu? Pentru că se pare că din acest punct de vedere lucrurile sunt perfectibile. Apoi, uh, după părerea noastră, uh, care instanță care apare în regulament ar putea să valideze acest proces? Este vorba despre o instanță națională sau uh, o instanță um, europeană? Care ar fi autoritatea susceptibilă să ia în considerare respectarea regulilor pentru unii și pentru alții? Mulțumesc! Mulțumim, mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Dacă nu o întrebare din partea mea, voi continua cele spuse de domnul Zuribi. Nu mi este foarte clar care e poziția Rotterdamului în ceea ce privește taxarea, pilotajul și dragarea. Așa că, domnule, vă rog. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, o observație în, în ceea ce privește procesul de consultare și implicarea clienților. Cred că principiul este foarte bun de a lua legătura și a face un schimb de informații despre cum arată afecerea ta ca autoritate portoară. Pentru că, da, clienții vin la tine. De aceea e foarte bine să existe o platformă de consultări, dar nu o reglementați, nu o suprareglementați. Faptul că se definește un principiu e suficient, după părerea noastră, pentru că fiecare are propriul mod de a aborda lucrurile. Noi avem aceste structuri și sunt foarte bune poate încă ceva suplimentar tot pe acest subiect. Există o dispoziție, avem um, un contract între autoritatea portoară și cei care utilizează portul și vă spuneam undeva și în prezentare, în caz că nu se ajunge la un consens în ceea ce privește clarificarea, atunci se ajunge la un arbitraj. Și cu acest lucru fiecare trebuie să fie de acord și să urmeze acest proces. E un instrument foarte puternic care funcționează foarte bine și peste toate acestea mai există și sistemele juridice normale de tratarea plângerilor. Cam asta e. Domnule Zuribi, da, puteți să vă puneți această întrebare. De ce o reformă a porturilor când 75% dintre clienți sunt perfect mulțumiți? Da, e o întrebare bună, dar nu cred că trebuie să mi-o adresați mie, ci mai degrabă comisiei. Până la urmă, important e faptul că pe noi ne interesează cum sunt finanțate consiliile de administrație, acestea, ă, consiliile, cum se admi, sunt administrate porturile. Acestea sunt private în uh, Uniunea Europeană, dar mai sunt și unele care folosesc fonduri guvernamentale. Când vorbiți de serviciile portoare, da, autoritatea portoară e responsabilă în ceea ce privește calitatea și siguranța. Autoritatea portoară are puterea de a defini ce înseamnă calitate bună, ce înseamnă calitate proastă. E foarte important, însă toate acestea trebuie să fie la fel pentru toată lumea, trebuie să fie totul transparent, mă refer aici la cerințele de calitate și orice mai există în aplicare în porturi. E foarte important pentru că o autoritate portoară nu ar putea să gestioneze totul astfel încât să se alinieze cu standardele de calitate, dar mai ales cu cele privind siguranța. Nu ar trebui să existe niciun fel de diferențe în ceea ce privește calitatea. Vorbim de licențe care sunt acordate de autoritatea portoară furnizorilor de servicii în porturi. Totul e așa de simplu și în propunerea dumneavoastră apare câte ceva despre disponibilitatea acestor servicii. Pentru că dacă există un singur furnizor care îi servește doar pe clienții mari și nu și pe cei mici, ei bine, o consecință logică e următoarea. Prețurile vor crește pentru cei mijlocii și cei mici. Cum să creăm mai multă transparență a prețurilor? Din câte am înțeles eu, vorbim de prețurile în sectorul privat și în porturi. Transparența în porturi are de-a face cu taxele de infrastructură din porturi, care sunt acoperite și s-a ajuns la un consens pentru ele. Dacă există vreo, vreo plângere, se poate ajunge la tribunal sau la autoritatea pentru concurență. Cred că e un mod foarte transparent de stabilirea prețurilor în ceea ce privește finanțarea. Și aceasta duce la diferențe de preț între porturile din Europa. Cred că acele articole care într-adevăr creează o modalitate transparentă de a arăta cum sunt folosite fondurile guvernamentale sunt un prim pas. Sunt un prim pas în a crea un uh, teren egal pentru toți actorii. Și cred că e important să se definească ce este permis în cadrul legislativ european și ce nu în ceea ce privește finanțarea porturilor. Cred că e important pentru orice port, pentru că până la urmă se ajunge la o îmbunătățire a calității sectorului portuar din Europa. Dacă nu facem toate acestea, atunci putem să ne organizăm, să reparăm chestiuni de detaliu. Nu, pentru noi acesta este punctul cel mai important și anume transparență în finanțarea porturilor europene. Reglementare, legislație la nivel național sau internațional. Cred că ar fi un coșmar să încercăm să definim acestea la nivel internațional cred că la nivel național e mai mult decât suficient. De aceea trebuie să fim foarte atenți să nu punem piedici unor porturi care funcționează bine, așa cum am încercat să vă arăt. Acum, furnizorii de servicii și cum îi vedem noi, domnule președinte. După părerea noastră, piața este una liberă. Mai ales în ceea ce diferitele industrii care acționează în porturi. Când vorbim de piloți, da, lucrurile stau puțin diferit pentru că și aceștia au de-a face cu chestiunea legată de siguranță. Însă eu cred că lucrurile ar trebui să fie definite în același fel. În propunerea din fața noastră, probabil că sunt puțin simplu definite și ne-ar trebui ceva mai mult. Cred că așa am putea încerca să soluționăm aceste probleme. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Schonemerker. Mergem acum și mai la nord și anume în Finlanda și îi dau cuvântul doamnei Aneline Machila. Aveți cuvântul. Eu, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Mă bucur să mă aflu astăzi aici. Vă mulțumesc că, că mi-ați dat această ocazie de a aduce în discuție câteva aspecte în legătură cu acest regulament uh, care vizează uh, serviciile portoare. Uh, intervin cu prezentarea mea după prezentarea portului Rotterdam pentru că vă voi povesti despre perspectiva porturilor mici și despre piața portoară, industriile portoare care se confruntă cu uh, multă concurență, porturile concurează unele cu celelalte. Există concurență și în zona Mării uh, Baltice, deci în această piață regională. Apoi uh, există concurență cu state din afara Uniunii Europene, cu porturi din afara Uniunii. Uh, și pot să spun că de la începutul 2015, când va intra în vigoare această directivă, uh, va exista concurență uh, și cu uh, mijloacele alternative de transport. Cât privește regulamentul, obiectivul ar fi să se dezvolte uh, piața unică uh, în Europa în acest domeniu. Obiectivul este unul corect. Industria portoare din Europa chiar dorește să promoveze uh, creșterea și bunăstarea în Europa. În Finlanda, noi susținem libertatea de a oferi servicii și de a avea mai multă transparență în ceea ce privește conturile. Dorim să existe uh, un teren de acțiune echitabil în Europa pentru toate porturile. Însă, în ceea ce privește propunerea de uh, regulament, uh, cu toții trebuie să ne întrebăm dacă aceste articole chiar promovează ceea ce ne dorim să promovăm. Există doar uh, obligații pentru autoritățile uh, portoare sau uh, uh, sunt, uh, cum ar trebui să fie, și stimulente pentru porturi pentru ca acestea să își dezvolte serviciile. Aceasta este o întrebare bună, deși uh, știm că suntem departe de uh, a găsi un răspuns acum. Uh, concurența este un cuvânt cheie, ea schimbă piața mereu și de aceea cred că regulamentul ar trebui să fie foarte flexibil. De aceea am dorit să spun că mai puțin poate însemna mai mult. Prin urmare, în propunerea actuală se găsesc foarte multe articole care sunt prea detaliate în natura lor, prea prescriptive. Acest regulament prea detaliat înseamnă proceduri prea detaliate, înseamnă foarte multe rapoarte pentru porturile mici, ori asta înseamnă poveri administrative. Acest mesaj, din perspectiva mea, uh, este așadar uh, de reținut. Regulamentul ar trebui să fie simplu și flexibil. Domeniul de aplicare al regulamentului, ei bine, cred că rețeaua uh, TNT este un domeniu bine ales. Apoi, în ceea ce privește dragarea, eu cred că ea ar trebui exclusă, iar motivul este următorul. Până la urmă, asta înseamnă întreținerea mai degrabă a infrastructurii decât deservirea unei, unui singur client portuar bine identificat. Apoi, ce se întâmplă cu pilotajul? În Finlanda, noi am dorit ca piața pilotajului să funcționeze mai bine decât o face în prezent. De aceea am dorit să vedem uh, că acest aspect este inclus în regulament. Însă, în ceea ce privește siguranța și securitatea, e bine, sunt aspecte uh, foarte importante din această perspectivă. Prin urmare, am dori să avem o asigurare că uh, în articolul 6 s-ar găsi uh, un motiv pentru care să se limiteze uh, furnizorii de servicii uh, portoare din motive de uh, siguranță și securitate. Eu cred că aici am putea ajuta uh, domeniul pilotajului. Apoi, în ceea ce privește operatorii uh, uh, interni, uh, e bine, avem uh, porturi mici în Finlanda, iar autoritățile de gestionare reprezintă operatori interni, de fapt. Prin urmare, nu avem această uh, structură, um, nu avem structura menționată în propunere. Câteva cuvinte acum despre uh, Finlanda și uh, comerțul extern din Finlanda. Principala piață uh, este uh, Europa. 90% dintre exporturile noastre de marfă se fac pe calea apelor și 80% dintre importuri la fel. După cum puteți vedea de pe hartă, Finlanda este practic o insulă este o țară care presupune distanțe lungi uh, și uh, o piață cu fluxuri reduse de uh, transport de marfă. Porturile noastre depind foarte mult de structura industriei finlandeze. Avem câteva companii mari globale care funcționează în domeniul uh, metalurgic, în domeniul uh, siderurgic, în domeniul hârtiei sau în domeniul forestier. Companiile au uh, sucursale peste tot în țară, de aceea de la nord la sud țara este traversată astfel încât există porturi peste tot de-a lungul liniei uh, de uh, coastă. Avem și uh, porturi interioare, de altfel. Din perspectiva industriei portoare, ce înseamnă asta? Ei bine, asta înseamnă că avem o structură a porturilor, precum vedeți în imagine, avem 52 uh, de porturi, uh, sunt uh, porturi relativ mici, avem 3 porturi cheie și rețeaua cuprinzătoare presupune 16 porturi. Ele concurează unele cu celelalte, iar concurența este una reală. Porturile TNT acoperă 90% din transportul de marfă Uh, extern și uh, aproape tot uh, traficul de persoane 18 milioane de persoane pe an. E tipică în Finlanda situația în care există un client mare sau doi clienți mari pentru fiecare port în parte. Așadar, există porturi care acoperă 80-90% din uh, importul și exportul uh, acelui operator uh, unic, acel client unic. Uh, mai avem o imagine pe care aș dori să vă arăt uh, pentru a demonstra că nu există monopoluri în porturile finlandeze. Uh, piața este foarte divizată din perspectiva cotei de piață. Apoi mai avem un grafic uh, care vizează porturile mici. Uh, porturile sunt organizate într-o manieră foarte diversă, iar porturile mici uh, pot să fie și ele foarte eficiente. Iar în cele din urmă, porturile finlandeze vor fi companii cu răspundere limitată de la anul, Așadar, am de transmis un mesaj și anume uh, toate taxele trebuie percepute pe bază uh, comercială. Noi ne întâlnim cu clienții noștri de câteva ori pe an. Nu avem nevoie de o comisie separată de utilizator, iar în ceea ce privește organismele de supraveghere, acestea există deja. Avem autorități uh, care reglementează concurența. După cum știți, Domn președinte, stimată doamnă, puteți încheia? Da, mulțumesc. Uh, domn președinte, uh, cunoaștem foarte bine uh, Finlanda. Doamna expert, nu, nu o cunoașteți. Domnul președinte, am vizitat până și eu Finlanda și, credeți-mă, încerc cu disperare să uh, fac pe toată lumea să se limiteze la timpul alocat, pentru că nu avem uh, sala la dispoziție la nesfârșit. Avem un grup din regiunea Venito care ne vizitează, avem vreo 30 de persoane din Venito. Sunteți bineveniți. L-ați ratat pe domnul uh, Bonaldo când a intervenit în numele portului din Veneția. Se pare că reprezentați întăririle uh, dânsului. Uh, practic ați fost trimis ca și cavalerie care să îl salveze pe domnul Bonaldo, dar oricum sunteți bineveniți această întâlnire. Întrebări, domnul Fleckenstein, nu, atunci doamna Meissner. Yes, uh, Mrs. Uh, Meckler, you mentioned the... Da, doamnă Mecle, ați uh, spus că există o povară administrativă prea ridicată în cazul acestei propuneri. Ați spus prea multe, uh, că există prea multe detalii și prea multe proceduri în regulament. În detaliu, ce ați dori să eliminăm din acest regulament? Mai dorește și altcineva să adreseze întrebări? Domnul Kuhn. Äh, Liniile directoare de calcul pentru taxe trebuie să fie la fel în toată Europa. Deci care sunt costurile fixe, care sunt costurile variabile, astfel încât pentru toate porturile să existe costuri similare uh, în acest sens. Cum, vo, cum abordați asta în Finlanda? Domnul Zuribi. Merci, monsieur le président. Une question très... Uh, mulțumesc, președinte. O întrebare foarte scurtă. Uh, doamnă, ați evocat că doar 328 dintre porturile europene fac parte din rețeaua TNT. Întrebarea mea este una simplă. Uh, Dintre aceste 328 de porturi, există porturi uh, care uh, primesc uh, zeci de nave pe săptămână, altele mii. Crezi că ar fi coerent să există un regulament care să se impună uh, unor porturi de dimensiuni atât de diferite cu activități comerciale atât de diferite? Asta vis-a-vis -vis de dimensiunea porturilor și de un regulament care s-ar impune în mod egal tuturor acestor porturi. George, această, aceeași întrebare? Da. Iar acum o întrebare din partea mea, domnul președinte. Eu nu prea știu câte din reporturile dumneavoastră uh, primesc subvenții din bani publici. Puteți să ne spuneți uh, o cifră? S-ar putea să fie multe, dar nu știu exact. Puteți să dați răspuns la toate aceste întrebări, vă rog? Doamna Machina, mulțumesc, domnule președinte. Uh, probabil voi trece uh, la folosirea limbii finlandeze acum. Da. Uh, Meisner, în ceea ce privește poverile administrative, există un exemplu pe care vi l-aș putea oferi, articolul 14 și descrierea foarte detaliată a diverselor proceduri de acolo. După părerea mea, Asta uh, ne va face să evaluăm procedurile diferite și nu obiectivul în sine. Ideea mea ar fi să simplificăm regulamentul astfel încât să putem păstra același obiectiv fără să facem descrieri împovărătoare ale proceselor. De exemplu, există un detaliu care spune uh, cum comitetul cum ar trebui organizate întâlnirile Comitetului uh, Utilizatorilor și uh, ce fel de locații ar trebui uh, găsite pentru astfel de întâlniri. Cu siguranță putem să facem toate aceste lucruri care țin de organizare singuri. Cam la asta mă refeream atunci când vorbeam despre sarcini administrative suplimentare care se leagă de acest regulament. Dacă bine am înțeles cea de-a doua uh, întrebare care viza uh, prețurile, e bine, în Finlanda situația este de așa natură încât prețurile pentru uh, diversele porturi pot fi găsite pe uh, site-urile internet, deci uh, sunt foarte transparente. Prin urmare, nu cred că un regulament din această perspectivă ar introduce ceva nou, însă situația este de așa natură încât Uh, s-ar putea să schimbăm uh, prețurile în funcție de uh, natura relației pe care avem cu clientul, dacă este o relație îndelungată sau nu. În ceea ce privește porturile și numărul lor, da, avem 3 porturi cheie și 16 um, porturi din rețeaua cuprinzătoare TNT. Restul porturilor sunt porturi foarte mici. Ideea noastră ar fi că porturile care vor funcționa doar pe bază comercială uh, pot să fie uh, foarte eficiente chiar dacă sunt extrem de mici. Cred că discutăm până la urmă principalele obiective ale rețelei TNT pentru a vedea dacă uh, reușim să le atingem. Dar oarecum facem asta dacă numărul porturilor este prea ridicat? Și apoi, în cel din urmă, o întrebare în legătură cu ajutorul public. Porturile care anul acesta încă sunt parte uh, a organizării uh, municipale, nu sunt transparente din perspectivă economică, însă cele care au devenit uh, companii cu răspundere limitată um, vor fi finanțate prin venituri venite din partea clienților noștri. Iar din această perspectivă, Nevoile de infrastructură sunt foarte uh, stricte pentru că ele trebuie să se bazeze pe criterii comerciale și pe practici comerciale doar. Foarte uh, pe scurt puteți da un răspuns. Finlanda este în vecinătatea imediată a Federației Rusie, uh, uh, ruse. Sankt Petersburg și marele port care urmează să fie uh, creat acolo, Ustluga. Uh, aproximativ 125 de milioane de tone uh, capacitate, niciun fel de transparență, nimic. Cum, uh, cum evaluați situația? Noi încercăm să fim un exemplu în Uniunea Europeană și acolo este un alt sistem, cu sau fără Snowden. Oh, okay. There's another point that comes up. Uh, am mai putea aduce în discuție și spărgătoare de gheață acum. Am înțeles, Vernon, ce vrei să spui. Pentru că rușii au devenit foarte restrictivi cu privire la uh, utilizarea spărgătorilor de gheață uh, care nu aparțin Rusiei. Puteți să răspunde la aceste uh, întrebări, vă rog? Da, mulțumesc. Portul Osloga s-a dezvoltat astfel încât volumul său corespunde unei jumătăți din totalul uh, transportului de marfă finlandez. Mai ales în sud, finlandezii s-au uh, interesat uh, de creșterea traficului, dar volumul acestui trafic reprezintă doar aproximativ 7% din al nostru. Deci, din această perspectivă, nu se va schimba mare lucru în imaginea de ansamblu, însă, bineînțeles, ne interesează acest trafic. Cât privește porturile, da, ele concurează unele cu celelalte în Marea Baltică. Apoi, în ceea ce privește spărgătoarele de gheață și relația cu acest regulament, e bine, eu nu cred că spărgătoarele uh, de gheață au o piață europeană atât de vastă încât aceste servicii ar trebui să apară în domeniul de aplicare al acestui regulament. Acest lucru nici măcar nu a fost propus. Domn președinte, mulțumim foarte mult și ultimul nostru uh, vorbitor este domnul Jean-Claude Terrier, care este director general al portului din Marsilia. Deci trecem uh, de la uh, spărgătoarele de gheață la apele calde ale Mediteranei din nou. Deci, Jean-Claude, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, uh, domnule raportor, uh, Domnilor eurodeputați, doamnelor și domnilor, mă exprim în calitate de uh, uh, director general al portului uh, din Marsilia, dar de asemenea sunt și președinte al porturilor franceze și de aceea în slide-uri veți vedea considerente de natură mai generală. Un prim punct, opinia generală în legătură cu propunerea care ne este prezentată. Mai întâi aș dori să salut dorința Comisiei uh, de a merge în direcția unei mai mari transparențe și de a supraveghea armonizarea regulilor și procedurilor și, de asemenea, dorința sa de a manifesta autonomia de gestiune a autorităților portoare. Un al doilea efect este un uh, uh reflex uh, de comentarii asupra uh, metodei alese. S-au făcut anterior tentative uh, în această direcție, remar perseverența uh, Comisiei, însă am putea să le întrebăm dacă nu ar putea exista niște instrumente mai suple care să poată uh, permite luarea în calcul a diversității extraordinare a uh, situației portoare în Europa. Asta câtă vreme se respectă, bineînțeles, tratatele de bază. Propunerea care ne este înaintată astăzi s-ar putea să aducă în discuție contradicții puternice. Mai întâi, Uh, ne îndepărtăm de uh, întreținere, de uh, mentenanță. Eu pot să spun că acest lucru este salutar. Portul din Marsilia a plătit destul de scump recent climatul conflictual pentru că nu a dorit să readucă tensiunile pe cheiuri. Până la urmă, practic, ne îndepărtăm de principalul serviciu oferit navilor și anume întreținerea. În ceea ce privește gestionarea autorităților uh, portoare, e bine, uh, se uh, încearcă constrângerea acestor autorități. Și în al treilea rând, ni se pare că nu se uh, ia în considerare așa cum trebuie principiul subsidiarității, care nouă ni se pare că uh, ține cont mai mult de diversitatea situațiilor. Toate acestea explică uh, un prim reflex de respingere a acestui text, însă acest, uh, uh, această respingere ar putea fi într-adevăr uh, o armă nucleară de care am dorit să nu ne uh, servim. Ar trebui să avem o atitudine uh, pozitivă mai degrabă Parlamentul ar putea să se înscrie în continuare în acest demers de um, redactare a proiectului de regulament, dar acesta trebuie clar uh, modificat uh, vis-a-vis -vis de formulările sale actuale. Domnule uh, președinte, domnule raportor, vă revenim la punctele mai precise în legătură cu care ne-ați adresat întrebări. Uh, primul punct vizează domeniul de aplicare al uh, regulamentului. Aici considerăm uh, că dragarea ar trebui exclusă din regulament, pentru că pentru noi dragarea reprezintă mentenanța infrastructurii portuare, nu este un serviciu oferit navelor. În aceeași măsură, articolul 9 ni se pare că ar presupune niște complexități și ar necesita o legătură de control și de subordonare între autoritățile care uh, decide în legătură cu obligațiile de servicii publice și uh, operatorul care beneficiază de aceste servicii um, ori asta uh, ni se pare o precizare destul de puternică, care nu corespunde uh, unor realități, pentru că autoritățile unor pot hotărâ să delege serviciile. Uh, se poate să existe servicii publice uh, efectuate prin intermediul unui uh, uh, operator privat. Deci această impunere ierarhiei mi se pare destul de dură. În ceea ce privește echilibrul între transparență și libertatea comercială, e bine, poziția noastră este destul de simplă. Portul din Marsilia se supune directivei cu privire la transparență, prin urmare nu înțelegem de ce există interesul de a merge încă și mai departe astăzi, de ce trebuie să existe o reglementare specifică din această perspectivă pentru porturi. Apoi, cred că ar trebui să limităm totul la serviciile pentru care gestionarii beneficiază de finanțare publică. Am spus și repetăm faptul că acționăm pe o piață liberă și deschisă. Prin mare, nu înțelegem prea bine necesitatea de a decortica complet costurile noastre în fața clienților câtă vreme există proceduri de consultare și informare bineînțeles, în legătură cu nivelul uh, tarifelor și cu variațiile acestora. De asemenea, există explicații care se dau în legătură cu politicile uh, tarifare care țin cont de condițiile macroeconomice, adică starea pieței, investițiile pe care le facem, uh, etalonarea, eșalonarea banilor, și așa mai departe. Cred că uh, am putea merge încă mai departe aici. În ceea ce privește porturile private, m-aș uh, alătura opinii exprimate de portul Rotterdam. N-ar trebui să excludem porturile private pentru că ele ar putea să ducă la distorsiuni ale concurenței. Ar trebui să existe niște reglementări și pentru acestea, bineînțeles în funcție de dimensiunea uh, porturilor. Uh, trebuie să vedem în funcție de dimensiuni cum le includem sau le uh, excludem, dar putem vorbi, de exemplu, de un prag de 40 de milioane de euro. Apoi, în ce privește autoritatea de control, în Franța astfel de autoritate există, există un astfel de sistem, avem autoritate care reglementează concurența și care analizează aceste aspecte îndeaproape. Avem și Curtea de Conturi care se interesează interesează, uh, mai ales de marile porturi de stat uh, și de contabilitatea acestora. Uh, ne gândim aici la folosirea banilor publici și la reglementări și recomandări care se fac. De asemenea, există și instanțele nu înțeleg de ce am adăugat o autoritate suplimentară, căci credem că ar crea mai mult uh, confuzie. Uh, domnule președinte, mă apropiu de final, n-am depășit timpul decât cu un minut. Uh, care este domeniul în care ne așteptăm la angajamente suplimentare din partea Comisiei? Bine, uh, aspecte tematice noi, precum tranziția energetică, portul din Marsilia este foarte atent și sensibil la aceste evoluții. Apoi ne gândim puțin la simplificarea procedurilor uh, în măsura în care uh, trebuie îmbunătățit uh, trecerea prin port uh, uh, a operatorilor. De asemenea, trebuie să ne gândim puțin la comparația cu transportul uh, uh, pe sol. Și, în final, pot să vă mulțumesc pentru timpul pe care l-ați acordat. Mulțumim, domnule Terie, domnul Fleckenstein are cuvântul. Ich nur eine kurze Frage zu den o întrebare pe scurt referitor la taxe și la ceea ce v-ați referit dumneavoastră. Puteți să ne mai spuneți odată unde ați trage linia de separație? Ce trebuie să fie și ce nu? Poate pur și simplu nu am înțeles corect. Thank you, Mrs. Wills. Mulțumim, doamna Wills. Mulțumesc, domnule Terie. Considerați că acest regulament este necesar? La studiul Portius, 80% erau um, mulțumiți de piață și mai mulți operatori portuari au spus că uh, văd cu uh, îngrijorare alianțele făcute între porturi. Care este poziția dumneavoastră? Domnule Cumuțacu, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu am înțeles ceva corect. Credeți că Comisia încearcă să uh, ne facă o propunere pe care să o înțelegem? Ca, uh, mai exact, nu doriți nimic? Uh, aș dori, aș dori să spun ce are de zis domnul Teli în legătură cu serviciile. Uh, dorește ca acestea să fie excluse uh, din regulament, uh, având în vedere rolul lor specific. Ne referim aici la mentenanță, dar de asemenea la pilotaj, la remorcare și așa mai departe. Distingeți cumva între aceste trei tipuri de servicii. Pentru că, până la urmă, uh, ce se întâmplă cu piloții? Oare trebuie excluși, uh, pornind de la acest uh, motiv? Oare n-am putea avea un sistem de cooperativă care să necesite niște investiții mai costisitoare? Și asta, de asta vă întreb, chiar credeți că trebuie uh, scoși piloții din uh, regulament? Apoi, în ceea ce privește condițiile energetice, uh, oare rolul uh, Uniunii uh, Europene n-ar trebui să presupună o uh, abordare mai voluntară din partea porturilor? Apoi, în ceea ce privește această dimensiune, nu ar merita ea mai multe reflexii? Mulțumesc. Mai dorește nimeni să pună întrebări domnului Terie? Je suis pas certain d'avoir Aș dori să răspund, însă nu cred că am înțeles solicitarea de precizări din partea domnului raportor în legătură cu uh, taxele. Ce ar dori să explic? Uh, nu pot să-ți uh, adresez din nou întrebarea. Ți amintești care a fost? Domnule președinte, puteți să-mi spuneți exact unde sunt? Aș fi vrut să știu la, în ceea ce privește transparența în stabilirea prețurilor. Unde trageți linia de separare? Ce trebuie să fie transparent și unde spuneți gata, se termină distracția, aici este interesul nostru economic, privat și asta nu publicăm. Domnule Terie, aveți cuvântul. Aș dori să spun că mi se pare dificil uh, metoda de decorticare a modului în care uh, uh, trebuie să prezentăm noi prețurile în fața clienților. Dacă primim subvenții publice, atunci, bineînțeles, toate aceste detalii le-am prezentat am anunțit. Dar dacă uh, vorbim despre prestatori de servicii și uh, practici comerciale, atunci ar trebui să avem libertate de a nu explica uh, fiecărui client care sunt toate detaliile uh, tarifelor noastre. Politica noastră tarifară este un lucru, dar tarifele amănunțite un altul. Aceasta era uh, problema pe care doream să duc în discuție. Apoi, în ceea ce privește cea de-a doua întrebare, uh, e adevărat că am tendința să consider că instrumentele pe care le avem astăzi, directiva cu privire la transparență și cu privire la concesiuni, acoperă într-o manieră foarte vastă uh, câmpul nostru de uh, preocupări. adică necesitatea uh, unui regulament, nou, nu ni se pare foarte evidentă. Pot să reamintesc că au existat uh, și alte uh, tentative, două tentative anterioare, aceasta este a treia uh, tentativă. Prin mare, instrumentul regulament ni se pare un straight jacket, o cămașă de forță foarte constrângătoare și cred că nu există avantaje dacă am continua pe această direcție. Nu vrem neapărat să spunem că nu ne dorim un uh, regulament și că refuzăm din start acest uh, principiu. Pot să înțeleg că la un moment dat trebuie să ne scrim într-o dinamică pozitivă pentru a face uh, contextul de reglementare să evolueze. Însă, din perspectivă fundamentală, noi considerăm uh, că o directivă s-ar adapta mai bine uh, realităților noastre și ar acoperi mai bine câmpul nostru de preocupări. Domnule Zuribi, în ceea ce vește dragarea, nu revin la acest subiect, apoi în ceea ce vește sistemul de pilotaj, uh, ei bine, ni se pare pare uh, justificat și performant, pentru că ne gândim în primul rând la securitate. E un element care trebuie luat în considerare. Uh, adesea anumite uh, produse și servicii pot să facă să trăiască un operator, dar să moară doi. Atunci când există un singur operator, trebuie să existe anumite garanții cu privire la tarife și uh, reglementare. Și uh, mă gândesc aici, eventual, la ceva precum uh, remorcarea. Pornind de la principiul sistemelor de agrement care fixează niște limite pentru intrarea în petrolier, să spunem, în port atunci când condițiile meteo sunt problematice. dacă vorbim despre uh, intrarea pe piața unor operatori uh, alternativi, să nu uităm uh, de chestiunile de uh, siguranță care trebuie reținute. Iar în ceea ce privește ultima temă, cred că abordarea acestui uh, regulament uh, oferă o uh, viziune uh, unică din partea operatorilor portuari, dar nu ia în considerare amenajarea teritoriului, uh, care este un element important. Așadar, ar trebui să fim atenți și la directiva cu privire la concesiuni, uh, care poate oferi niște perspective. Însă asta mi s-ar părea mie o altă dimensiune importantă, tranziția uh, energetică. Uh, portul din uh, mai mult ca altele, poate a suferit un mini-șoc petrolier uh, datorită dificultăților cu care s-a confruntat industria uh, de rafinare din uh, Europa. Deci sunt niște dificultăți economice. Uh, iar aici, clar, am putea fi uh, ajutați prin anumite uh, inițiative sau printr-un climat uh, general stabilit la nivel european. Mulțumim foarte mult, domnul președinte. On to the commission for five minutes. Dăm acum cuvântul comisiei pentru 5 minute. Cinci minute aveți. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și reprezentanților porturilor care ne-au împărtășit din înțelepciunea lor în această după-amiază. Nu uh, mi-am propus să răspund la toate întrebările care mi-au fost uh, adresate, dar voi regrupa pe tematică. Comisia face consultări uh, pe acest subiect de ani de zile, din 1997 și pe această propunere din 2011 putem, știm exact cu câți oameni ne-am întâlnit, deci um, nu puteți să ne acuzați că consultăm numai, facem consultații numai, consultări numai pentru această propunere. Ați citat o cifră de 70%, vă amintesc că în unele servicii uh, cifrele sunt de sub 50% satisfacția utilizatorilor, conform unor studii OCD, 40% din Uh, infrastructura portoară europeană este sub medie comparat cu restul, mediu, cu restul lumii. În ceea ce privește performanța logistică, um, există porturi care sunt pe locul 76 din 100. Poate în medie facem bine, dar asta nu trebuie să fie ambiția noastră. Ambiția noastră trebuie să fie să uh, avem rezultate cât se poate de bune în toate porturile. De asemenea, uh, termenul uh, cămașă de forță mi se pare disproporționat, neadecvat. Dintre toți prezenți, mai ales deputații, ați văzut cum arată reglementările în domeniul aviației, în uh, domeniul feroviar, în domeniul uh, traficului rutier uh, și așa mai departe. Sunt pagini și pagini, zeci și mii de reglementări. Deci o propunere care pur și simplu stabilește, extinde principii fundamentale ale tratațiilor, și anume libertatea de a oferi servicii și principiul transparenței, bine, nu l-aș considera o cămașă de forță. Este un, o, o trusă de unelte, de instrumente care um, trebuie să fie pusă la dispoziția porturilor. Și vă provoc să-mi dați un exemplu în care organizarea unui port um, duce la diferențe referitoare la aceste principii fundamentale și de bază. Câteva elemente de detaliu. Ați vorbit despre ajutor de stat, dezvoltarea porturilor, transparență. Mă bucur să văd că sunteți cu toții de acord. Ați vorbit de asemenea despre subiecte uh, referitoare la care servicii ar trebui să fie incluse, cum ar fi pilotajul. Ce, ce înseamnă pilotajul? Siguranță, independență și să nu fie alese, să nu fie aleși doar unii. Noi suntem cât se poate de dispuși să lucrăm cu dumneavoastră pentru a arăta cât se poate de clar că noi, dintre toate instituțiile, nu am vrea să uh, scadă standardele de securitate. Am petrecut zeci de ani construind aceste standarde și chiar nu am vrea ca ele să fie slăbite. În ceea ce privește povara administrativă și birocrația, nu există obligații de raportare, orice fel de date pe care le solicităm sunt la dispoziția celor care au dreptul să le vadă. Veți vedea că nu se creează noi structuri, deci nu cerem să se creeze noi structuri și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul raportor Fleckenstein că dacă e nevoie de un loc în care oamenii să poată, depindă, să, pună de, să poate depune o plângere, foarte bine. Cei care spuneți avem, nu ne trebuie, foarte bine, dar uitați-vă și la cei care nu au. Și cei care poate sunt în cei 40% din porturile care nu funcționează la nivel optim. Există un motiv real pentru a crea ceva. Doamnelor și domnilor, în aceste săli ale Parlamentului ați uh, negociat noile rețele transeuropene. Ne-ați uh, dat un patrimoniu, o moștenire care a fost, a fost construită în 30 de ani, construită pe baza uh, transparenței, accesului just la piață, siguranță și interoperabilitate. Bine, cu siguranță uh, nu ne veți spune acum că în ceea ce privește porturile nu avem nevoie de aceste principii. De fapt, ceea ce ne dorim este ca dumneavoastră să evaluați aceste lucruri și să vă asigurați că aceste principii fundamentale pe care le-ați apărat în ultimii doi ani continuă să fie aplicate și în sistemul portoar european, care, vorba aceea, sunt poarta noastră către lume și, bineînțeles, motoarele pentru creștere. Vă mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, spune președintele. Trecem acum la remarcile de încheiere din partea raportorului și a președintelui. Întâi, domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor celor care ne-au ajutat astăzi prin uh, prezentările lor. Nu am să mă refer la toate punctele, nici măcar nu este rolul meu să fac asta astăzi. Am luat la cunoștință că există poziții diferite referitor la în ce măsură ar trebui să fie incluse porturile private în acest regulament sau să nu fie incluse. Am auzit foarte clar că trebuie să fim atenți în ceea ce privește taxele, ce mai înseamnă, ce înseamnă transparență și ce merge dincolo și dăunează oportunităților uh, economice a portului respectiv. Încă ceva. Pentru că nu am vorbit despre asta, actele delegate în acest sens trebuie să fie reduse la minimul posibil. Nu s-a spus nimic despre un punct astăzi, poate pentru că nu este ceva important pentru porturi, dar autonomia porturilor trebuie să fie consolidată prin acest regulament și porturile uh, pe care le-am vizitat, acolo unde uh, taxele uh, sunt stabilite în capitală și nu în portul respectiv, vor fi de acord cu mine. În ceea ce privește accesul la piață, am înțeles că dragarea nu este inclusă pentru că nu este oferită direct noi avem întotdeauna mult de a face cu asta la Hamburg. Și apoi, în ceea ce privește piloții și pilotajul, este vorba de o chestiune de securitate și sunt de acord cu asta. Însă, în acest caz, asta nu înseamnă că nu trebuie să fie asigurată transparența, pentru că accesul la piață este altceva. Sunt uh, recunoscător că mărfurile și pasagerii au fost uh, eliminate din acest, uh, din acest uh, regulament. Știu că sunt unii care nu au fost consultați astăzi, dar vom, uh, ne vom um, uh, pune în... Uh, vom lua contactul și cu ei. Și apoi limitarea numărului com- concurenților. Asta nu poate să fie numai vorba de o cifră, trebuie să fie vorba și de uh, Uh, cât de rezonabil este din punct de vedere economic. Într-un port mic, dacă este suficient de lucru numai pentru un singur ofertant de servicii, nu vor putea supraviețui doi, oricât au încercat. În ceea ce privește dreptul de consiliere al utilizatorilor și ceea ce Comisia a numit uh, organul de supraveghere, am auzit foarte mult despre asta. Cred că a devenit clar că poate nu, uh, cu siguranță trebuie să, să se clarifice uh, lucrurile, însă intenția dumneavoastră, așa mi se pare, este că nu putem spune că totul, um, că ceva se poate aplica tuturor. Uh, da, ați vorbit despre o trusă de unelte, de instrumente, dar poate că lucrurile ar trebui clarificate mai, mai mult, astfel încât să nu mai existe înțelegeri. Încă ceva despre viitor. Acest um, regulament nu, poate, nu este creat într-un vid. Eu pornesc de la premisa că um, vom încheia acest uh, dosar în momentul în care și direct, directiva referitoare la concesiuni va fi uh, aprobată și la această directivă am căzut de acord cu celelalte comisii și sper ca până la urmă totul să meargă bine. Apoi așteptăm unele documente pentru începutul anului viitor care trebuie să susțină ceea ce am, cu ceea ce am discutat astăzi aici, documente, studii de la uh, DG Competiție. La finalul lui uh, noiembrie vom discuta raportul. Voi trimite tra- uh, tra- versiunea în engleză raportorilor din umbră, pentru că deocamdată nu, nu avem traducerea, astfel încât să putem purta prime discuții. Nu ne mai rămâne prea mult timp. Uh, Sper să putem folosi timpul între decembrie și mijlocul lui ianuarie, astfel încât să intrăm în contact cu părțile interesate și să obținem informații și să creăm un document care să fie um, pe, pe placul tuturor. În ceea ce privește valoarea adăugată, s-a vorbit deja despre asta. Am făcut vizite în diferite porturi și din partea majorității reacții părților interesate, am auzit următorul lucru. Dacă se fac unele mici corecturi, ar trebui ca această discuție să se încheie și să existe, să, să fie în sfârșit liniște pentru toată lumea pentru câțiva ani. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Fleckenstein. Din punctul meu de vedere, confirm că sperăm să avem proiectul de raport până în 26 noiembrie și apoi termenul pentru amendamente va fi stabilit după aceea. Asta înseamnă că vor mai avea loc cel puțin două discuții în Comisia de Transport înainte să votăm raportul domnului Fleckenstein. Cred că domnul Fleckenstein are o, o sarcină dificilă. În primul rând, trebuie să-și pună întrebarea cheie dacă această propunere este modificabilă astfel încât să fie mai bună sau dacă mergem pe opțiunea respingerii. Este greu să înțelegem că dacă eliminăm handlingul de marfă și mai eliminăm și pilotajul și dragarea, până la urmă nu mai rămâne mare lucru. Este ceva ce raportorul va trebui să discute cu noi, uh, Comisia, și, și să ne spună ce crede el că ar trebui să facem uh, cu, și cum ar trebui să procedăm cu această propunere a Comisiei. Dar ați auzit prezentările de astăzi uh, și discuția în general cred că a fost o bază bună pentru a începe să înțelegem acest domeniu al transportului. Am înțeles remarca, am ascultat, am luat notă de remarcile comisiei. Uh, eu nu sunt printre cei care cred că regulamentele uh, în domeniul feroviar sunt cele mai bune pe care am fi putut să le avem. De fapt, chiar încep să-mi pun întrebări referitor la ceea ce am obținut sau n-am obținut în uh, acest domeniu. Ceea ce am propus în domeniul aviatic, uh, aviatic este brocat în Consiliu, deci n-a spune că nici acesta uh, n-a fost un exemplu prea bun de cum ar trebui să procedăm în domeniul rutier am avut o discuție foarte bună în această dimineață. Și e foarte clar că unii dintre deputați nu cred că este un dosar fantastic, bineînțeles, dar vom vedea uh, ce reiese până la urmă în următoarele săptămâni. Însă aș dori să-i mulțumesc uh, lui Jean-Claude Terrier, Terrier, doamnei Machila din Port din, de la porturile, din porturile finlandeze, uh, domnului Schoenmacher, domnului Bonaldo și domnului Bird de la UK Major Ports Group pentru contribuțiile lor. Aș dori să mulțumesc și deputaților pentru contribuțiile lor și cred că putem spune cu toții că așteptăm cu nerăbdare raport, proiectul de raport al domnului Fleckenstein. Cu aceasta încheiem această mini-audiere. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență.